Dear President, dear... Stimate domnule președinte, dragi colegi, aș dori să vă să-i urez bun venit președintelui Martin Schulz, precum și secretarului general Klaus Welle la Comisia noastră de Mediu. Astăzi, în cadrul unui eveniment special, urmează să semnăm noua politică revizuită a Parlamentului European în cadrul schemei de eco-management și audit EMAS. După cum știți, este un instrument uh, voluntar pentru îmbunătățirea eficienței și performanțelor de mediu. Reprezintă piatra de temelie a sistemului de management ecologic și a fost rănuit în cursul acestui eh, mandat legislativ. Prima politică de mediu a fost semnată în 2007 și de atunci Parlamentul și-a eh, îmbunătățit în mod semnificativ eh, performanțele de mediu noua politică de mediu 2016, care urmează să fie semnată astăzi, menține aceeași linie de gândire, dar conține și elemente noi. Parlamentul are un rol central în realizarea sustenabilității de mediu în Europa și lucrăm spre obținerea unei politici sustenabile de mediu în viitor. Politica de mediu reprezintă unul din nucleele la care lucrează Parlamentul European. Noi ne propunem astfel uh, ca Parlament să realizăm uh, sustenabilitatea de mediu în viața de zi cu zi. Comisia de Mediu este astfel onorată să găzduiască semnarea acestui nou acord astăzi. Domnule Schulz, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Lavia, stimați colegi, stimați colegi. Mă bucur să fiu astăzi prezent în Comisia de Mediu și să am ocazia să semnez acest document important. Împărtășesc părerea exprimată de președintele Lavia și vreau să mai adaug că în activitatea Parlamentului European trebuie să ne asumăm responsabilitatea care revine unui colegiuitor uh, european uh, în domeniul politicii de mediu și trebuie să facem acest lucru și ca instituție, în mod logic, evident, adică să trăim ceea ce cerem noi altora să pună în practică în politica de mediu. Practic, să dăm un exemplu pozitiv este și uh, ideea centrală care ne călăuzește din 2009 încoace. Trebuie să acționăm <clears throat> pe două planuri. În primul ca legiuitor, uh, dar și ca administrație care oferă un loc de muncă pentru 8.000 de oameni la diferitele sedii. Și aici trebuie reglementată activitatea și în domeniul consumului de apă, a consumului de curent, a corectei gestionări a clădirilor. Deci, practic, ceea ce cerem altora să facă pentru mediu, trebuie să reușim și noi să facem ca exemplul. Grupele de lucru de aici, din Parlament, sunt pe de o parte de natură administrativă, pe de altă parte de natură politică. Între direcțiile generale există un grup de lucru orizontal care lucrează în mod continuu la realizarea obiectivelor EMAS. Acest lucru se încadrează în competențele secretarului general, care este foarte atent la acest lucru. Pe de altă parte, mai avem și un grup de lucru al biroului care analizează în special managementul clădirilor, dar și uh, gestiunea directă a infrastructurii. Iată, deci, activități care se întrepătrund între brațul administrativ și brațul uh, legislativ. În grupul de lucru, documentul pe care urmează să-l semnăm astăzi a fost analizat uh, la nivel politic, document care ne fusese propus de administrație. Dumneavoastră probabil l-ați uh, discutat și dezbătut uh, mult mai amplu, probabil, decât am făcut-o în, în birou. Însă noi, la nivelul biroului, după două dezbateri în martie și aprilie, am decis în unanimitate să adoptăm aceste linii directoare EMAS, care sunt obligatorii pentru noi pentru următorii ani și ne bucurăm să putem semna acest document astăzi în fața dumneavoastră în calitate de martori, ca un fel de notari. Mulțumesc foarte mult! Acum putem coborâ pentru semnarea oficială. Dear colleagues, we close here the meeting and we start. Dragi colegi, uh, întrerupem scurt reuniunea și reluăm la jumătate, la trei și jumătate. Dear colleagues, Stimați colegi, putem începe întâlnirea noastră. Amintesc colegilor să își folosească cartela de vot când va fi necesar și putem începe cu subiectul numărul 10 de pe ordinea de zi, obiecția la regula 106 nivelul maxim rezidual de tiacloprid în anumite produse. Am primit o solicitare din partea raportoarei să avem un vot cu apel nominal pe marginea acestei uh, propuneri de moțiune de rezoluție și dacă 17 membri sunt uh, favorabili acestei sugestii de vot cu apel nominal, mă întreb, atunci, dacă da, putem deschide votul. Da? Bun. A votat toată lumea? S-a închis votul. 16 voturi pentru. Domnule Pedicini, ați votat? Da. Sunteți pentru sau împotrivă? Pentru. Bine. Bun. Vot cu apel nominal pentru moțiunea de rezoluție. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul, plus un vot din partea domnului Pedicini se respinge această obiecție. Trecem mai departe la subiectul numărul 11, mandatul pentru un trialog pentru uh, bugetul pentru perioada 2017 uh, și începem cu amendamentul 1. Chi e a favore? Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul numărul 1. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul numărul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 6. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot acum amendamentul 17 din partea domnului Caputo. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Supunem acum la vot amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Supunem la vot amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. În două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. A doua parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu cred că se adoptă cu aceeași majoritate. Amendamentul 23 pe părți, pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Vot final prin vot electronic. Îmi cer scuze. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi, strategia europeană privind încălzirea și răcirea. Raportor este domnul Filner. Supunem la vot compromisul numărul 1. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem acum la vot compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 23. Pentru. Împotrivă abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă.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 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Respinsă. Ceea ce înseamnă că nu putem vota pe marginea celei de-a doua părți, Trecem să supunem la vot amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem acum la vot amendamentul 41. Amendamentul 41. Deci, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supunem la vot compromisul numărul 6, pentru, compromisul 6, împotriva, abțineri, se adoptă. Supunem la vot amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem la vot compromisul numărul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 48 în două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Am votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. Supunem la vot acum amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar mai bine verificăm. A votat toată lumea? Am închis votul? Se adoptăm. Amendamentul 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar verificăm. A votat toată lumea? Am închis votul? Respins. Compromisul 4A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. supunem la vot amendamentul 73. Amendamentul 73. E compatibil, e was adopted. It's E compatibil cu com, ca, în calitate de uh, adăugire la compromisul 4A, deci îl supunem la vot amendamentul 73 cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 77 pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea? Am închis votul. Respins. Supunem la vot amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 82. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul, respinsă. Amendamentul 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Supunem la vot amendamentul 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. ciudată majoritate. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. Supunem la vot amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final prin vot electronic. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. And now we can go to item 13 in our agenda that is uh, Trecem acum la punctul 13 de pe ordinea de zi, vot pe marginea raportului anual cu privire la subsidiaritate și proporționalitate. Doamna Dornano are un, uh, dorește să intervină. Doamna raportor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să susțin în continuare propunerile de compromis și să mulțumesc grupului FTD pentru că a fost singurul care în mod oficial ne-a susținut aceste compromise adună amendamente din mai multe grupări ale PPE deschis, ALDE și de um, GUE și uh, alte grupuri. De aceea aș dori ca aceste compromisuri de la bun început să fie supuse la vot prin vot electronic. Multe amendamente sunt adăugiri care îmbogățesc textul și nu s-au înregistrat uh, poziții radical opuse acestor amendamente, cu excepția câtorva care au fost retrase încă de la prima versiune a compromisului. Însă, în cursul negocierilor, n-am primit aproape niciun fel de argument de fond sau care să justifice uh, opoziția față de aceste amendamente unele grupă, grupuri uh, n-au dat uh, niciun fel de motiv deosebit, uh, înaintând ele însele amendamente care practic spuneau același lucru ca și noi. S și D și-a retras toate uh, amendamentele fără niciun amendament exprimat clar. Mă întristează faptul că, în ciuda participării și sprijinului pe care eu însă le-am acordat anumitor inițiative parlamentare ale colegilor mei, singura mea uh, nu se dă niciun fel de uh, justificare pentru reacția negativă față de mine și față de grupul meu și asta dezonorează partidele pe care le reprezentați. Întreținerea unei viziuni radicale, așa cum o faceți dumneavoastră, este o, o travă împotriva democrației, iar poporul știe asta și nu o să vă ierte în vecii vecilor. Uh, the floor to... Stimată colegă, ați solicitat să interveniți și doamna raportor a solicitat vot cu apel nominal. De aceea îi întreb pe colegi dacă sunt 17 colegi în favoarea unui vot cu apel nominal. Și în acest caz, votul este deschis. Everybody have voted? The vote is... A votat toată lumea? Am închis votul? Sunt 15 voturi pentru, ceea ce înseamnă că vom vota în mod obișnuit și nu prin apel nominal. Emendamento 9. Chia... Amendamentul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul numărul 5 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 13 a fost retras. Supunem la vot amendamentul 14 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Supunem la vot compromisul numărul 2 pentru împotrivă abțineri respins. Supunem la vot amendamentul 17 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 18. Nu. Acesta devine caduc. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Vă rog să ridicați bine mâna sus ca să vă văd. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. Amendamentul 20, în două părți, prima parte, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. A doua parte este caducă, supunem la vot amendamentul 21, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 22, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 23. Nu. Îl supunem la vot pentru că are caracter strict lingvistic. Ba, de fapt, secretariatul îmi spune că, ba da, trebuie să-l supunem la vot chiar și așa. Deci amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Supunem la vot amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 27 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Supunem la vot amendamentul 28 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Supunem la vot compromisul numărul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Supunem la vot amendamentul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. Supunem acum la vot amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea? Am închis votul? Se adoptă. Amendamentul 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 49. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 50, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 devine caduc. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 I invite... Am încheiat acest punct și putem trece mai departe pe ordinea de zi. Îi invit pe toți aceia care doresc să părăsească sala, acum să o facă fără întârziere, ca să ne putem continua lucrările. Punctul următor de pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu Comisia Europeană cu privire la criteriile de durabilitate pentru biomasă. Și dacă se vor hotărâ colegii să părăsească în liniște sala, voi putea și eu să dau cuvântul comisiei pentru a ne împărtăși poziția comisiei la începutul acestei dezbateri. Colleagues, please, leave. Stimați colegi, vă rog să părăsi sala în liniște pentru a ne permite să ne continuăm activitatea. Îi dau cuvântul domnului Peter Handley, de la Secretariatul General, pentru a ne prezenta poziția Comisiei. Thank you, Chair. First of all, I... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate doresc să cer scuze din partea uh, secretarului general adjunct uh, Pache, care nu a putut să participe la dezbaterea de astăzi. Din păcate, însă, um, a rămas blocat la Amsterdam uh, după o călătorie. Dorim să mulțumim Comisiei dumneavoastră pentru organizarea acestui schimb de vederi. Vine în momentul uh, oportun, în momentul în care noi efectuăm o analiză pentru a face propuneri privind utilizarea durabilă a bioenergiei și sunt flancat de colegi eh, de la serviciile de specialitate ale Comisiei eh, care pot aborda din unghiuri diferite această problematică de la Direcția Generală Climate, dar eh, și de la Direcția Generală Envy. Avizul pe care l-ați adoptat privind încălzirea și răcirea uh, insistă asupra impactului pe care biomasa poate să-l aibă ca utilizare uh, în producția de energie. Dar uh, sigur că ne interesează și tot ceea ce ține de schimbarea destinației terenurilor și de administrare a pădurilor. Bineînțeles că și în contextul noului design al pieței electricității și respectării intereselor uh, Uniunii în acest domeniu pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale uh, mileniului și ale deciziilor uh, adoptate de către Comisie în anul trecut. La începutul acestui an am avut o consultare publică eh, pe această temă și pe 10 mai o conferință la care am invitat toți actorii direct interesați. Noi, în clipa de față, evaluăm rezultatele pentru un proiect privind eh, politica în acest domeniu, respectând și principiile de mai bună legiferare. Prima întrebare pe care ne-o punem este de ce este nevoie de surse um, biologice de energie care să poată fi utilizate într-o manieră durabilă. Sigur că ne dorim ca în Uniunea Europeană sursele regenerabile să poată fi folosite pe termen lung. În ce privește uh, combustibilul uh, bio și uh, avem deja uh, proiecte care urmează să fie uh, puse în practică până în perspectiva anului 2030. Ne interesează contribuția bioenergiei în contextul emisiilor gazelor cu efect de seră studiem impactul asupra mediului, eh, probleme legate de menținerea biodiversității, de reducerea poluării aerului sau infestării solului. De asemenea, studiem compatibilitatea cu obiectivele economiei circulare și examinăm și dimensiunea socioeconomică a acestei utilizări mai ales utilizarea biomasei de sursă forestieră, dar inclusiv pentru obiective din afara sectorului energetic și, ă, de asemenea, ne gândim la contextul creării locurilor de muncă și investițiilor și al ă, dreptății sociale. spre deosebire de alte surse regenerabile, uh, cum sunt uh, soarele sau uh, vântul, Analizăm, deci, acest domeniu al utilizării biomasei, eh, dar poate că este prea devreme să vă putem împărtăși deja concluziile privind opțiunile noastre de utilizare a acestei surse, însă până la finele acestui an cred că vom fi în situația de a o face. Ne dorim să ne bazăm pe eh, date științifice și să vedem și care este raportul între proporționalitate și subsidiaritate, nu dorim să creăm bariere inutile pentru operatorii economici. Dar sigur că dorim să respectăm regulile comerțului internațional și sperăm ca politica pe care o vom dezvolta uh, va duce și la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, conform angajamentelor pe care Uniunea Europeană și le-a luat în baza deciziilor conferinței de la Paris. Deci urmărim coerența cu celelalte politici în acest domeniu. Domnule președinte, vă stau la dispoziție alături de colegii mei pentru această dezbatere, pentru un schimb de vederi. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc și uh, voi trece și la italiană. Europa este extrem de diversificată, de aceea anumite măsuri care ar putea fi realizate și anumite criterii de durabilitate care să poată fi folosite pentru biomasa provenită din păduri, din nordul Europei, trebuie revizuite atunci când ne gândim la sudul Europei. Atunci când am discutat despre factorul ILUC, am avut în vedere și anumite rotații care să poată fi admisibile. Um, dar în sudul Europei mai există pe milioane de hectare anumite practici de rotație care fac ca un an de zile respectivele terenuri să nu fie folosite deloc pentru a acumula apă. Și de ce continuă această practică? Pentru că dacă s-ar folosi aceste terenuri pentru terenuri de pentru culturi de ameliorare între două culturi de exploatare, acest lucru ar reduce cantitatea de apă din uh, teren și ar avea efecte adverse în uh, recolta viitoare. Cred așadar că cultivarea unor specii care nu au o piață, dar care pot contribui la producția de biomasă, contribuind astfel la absorpția de dioxid de carbon din atmosferă, pe de o parte, și pe de altă parte, Um, să contribuie la procesele anaerobe pentru a spori conținutul de masă organică din sol, să poată să fie considerate printre criteriile de durabilitate. Nu, nu am vrea că atunci când este vorba de producții care, în teorie, ar putea avea o piață, dar care în practică nu o au, fiind vorba de producția furajeră, de pildă, unde nu există o piață pentru că nu există cerere. Și acest lucru credeți că ar putea contribui la sporirea disponibilitatea materialului verde care să poate să fermenteze pentru producția de biogaz? Acum avem uh, multe înscrieri la cuvânt, doamna Rivasi. Merci, monsieur Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la criteriile de durabilitate și vă dau un exemplu care este sugestiv. Lucrurile se întâmplă în apropiere de uh, Marseille, unde există o uzină uh, termică care folosește sute de mii de tone de lemn din uh, păduri. În ce privește durabilitatea, trebuie să ne gândim că reducem uh, gazele cu efect de seră, dar eu vreau să vă spun că um, cantități mari de lemn vin din Canada. Deci, uh, dacă 60% din uh, cantitatea de lemn utilizată în această centrală este transportată pe asemenea distanță, înseamnă că există până la urmă și um, o poluare. Trebuie să ne gândim uh, dacă uh, acest criteriu de eficiență energetică uh, este unul esențial aici sau nu, pentru că până la urmă s-ar putea să ajungem și la o interdicție de acestui tip de industrie. Dacă vom recurge la utilizarea lemnului din apropierea geografică, s-ar putea să afectăm nefericit din nou uh, prin uh, defrișare clima. Sunt uh, criterii care sunt incompatibile cu obiectivul de dezvoltare durabilă. Mulțumesc, doamna Căstinger. Mulțumesc. Și eu vreau să știu dacă uh, Până la urmă, Comisia nu va fi tentată să interzică transportul de lemn de la Can- din Canada spre Europa. Dar aș dori să mă refer și la un alt aspect. Astăzi am avut uh, în Comisia Agri o dezbatere cu comisarul uh, Caniete și uh, era vorba de criteriile LULUCF și în legătură cu acestea vă întreb, s-a adoptat în uh, Parlamentul European o strategie în domeniul forestier în care noi ne-am dorit o administrare durabilă a pădurilor în Europa. Și eu cred că uh, și uh, cei care cunosc situația pădurilor care se află în mâini private, um, că um, este nevoie aici de o administrare durabilă conform specificului fiecarei regiuni împădurite și toți cei care sunt interesați de silvicultură um, au cunoștințe uh, în acest sens și putem avea încredere în ei. Parlamentul European s-a pronunțat împotriva unor noi criterii în domeniul biomasei. Eh, dar în aceste dezbateri eh, nu eh, am insistat asupra faptului că avem deja în Europa criterii de durabilitate. Nu este aici o fază incipientă în care trebuie să inventăm criterii dar ele sigur că sunt uh, adaptate uh, regiunilor și condițiilor în care um, uh, un copac poate să crească um, într-o anume regiune geografică, condițiilor climatice. Deci, Ă, mă întreb comisia, ă, cunoaște deja ă, opiniile care au fost formulate în Parlamentul European și în ce măsură dorește comisia să țină seamă de ele? Mulțumesc, domnul Fierner. Înainte de toate doresc să urez succes Comisiei în această activitate, pentru că, de fapt, este un domeniu care este plin de capcane și implică multe riscuri. Dacă uh, începem acest demers, uh, sper să-l ducem cu bine la sfârșit. Am câteva întrebări. Comisia a spus că în domeniul subsidiarității are uh, mari precauții. Dar, de fapt, silvicultura nu este de supusă unor regulamente comunitare, ci ține de subsidiaritate, iar părinții întemeietori au Uniunii cred că au gândit bine acest lucru, pentru că um, trebuie să ne gândim uh, și uh, ce înseamnă o pădure. Putem uh, aborda subiectul din puncte de vedere diferite, dar în momentul în care Finlanda și Suedia Uh, au aderat la Uniunea Europeană în 2005, suprafața împădurită a Uniunii a crescut cu 50%. Deci, eu vă întreb, cum credeți că ar fi posibil să reglementați criterii de durabilitate fără să reglementați administrarea pădurilor, pentru că nu ține de competența Uniunii acest lucru. Și după aceea, în ce privește directiva uh, referitoare la sursele regenerabile de energie, trebuie să ne gândim la complexitatea acestui domeniu, pentru că nu avem în clipa de față uh, criterii de durabilitate pentru sursele fosile de energie. Dacă uh, acum stabilim criterii pentru sursele de energie regenerabile care sunt pe placul nostru acum, în, în același timp apare un dezechilibru față de sursele pentru care nu avem criterii. Deci, uh, e greu să spui uh, utilizarea biomasei uh, este mai binevenită decât utilizarea cărbunelui atâta timp cât nu ai niște criterii științifice. Există domenii care până la urmă sunt eliminate pentru că sunt viabile din punct de vedere economic. După aceea, utilizarea Utilizarea în cascadă poate fi uh, acceptată, dar uh, trebuie să uh, definim în legislație cine ce are dreptul să utilizeze. Am avut asemenea încercări aș îndemna Comisia să nu încerce să legifereze utilizarea în cascadă, pentru că până la urmă piața este cea care trebuie să creeze un model de business în acest domeniu. Pentru că eu uh, am trăit și într-o economie planificată și știu că ea nu a funcționat. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Miller. Mulțumesc, domnule președinte urmăresc uh, această discuție, iar să găsești criterii de durabilitate pentru utilizarea biomasei uh, este un demers dificil. Sigur că pot înțelege anumite argumente dar aș dori să mă refer la câteva domenii care sunt importante din punctul meu de vedere. 46% din biomasă înseamnă, de fapt, biomasă solidă, lemnul, și conceptul de durabilitate vine din domeniul forestier și este aplicat activ de către silvicultorii noștri. Din acest punct de vedere pot susține afirmațiile doamnei Köstinger. Între timp avem deja pecete pentru EFC și PFSC, care înseamnă că se practică o politică durabilă în domeniul forestier dar în sensul competitivității și în folosul competitivității propriei noastre industrii silvice ă, trebuie să satisfacem criteriile ambițioase pe care ă, Europa și le ă, dorește, dar nu trebuie să introducem criterii care să însemne până la urmă piedici birocratice și poveri birocratice suplimentare pentru industria noastră silvică pentru că până la urmă sectorul silvic ține de competența statelor membre și nu îmi doresc din acest punct de vedere o deplasare a competențelor de pe plan național pe plan comunitar. Mi se pare uh, a fi o chestiune foarte importantă pentru că eu cred că uh, proprietarii de uh, păduri sunt cei mai buni garanți pentru o industrie durabilă în acest domeniu. Mulțumesc, domnul Pedicini. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mă concentrez în intervenția mea asupra faptului că chiar dacă uh, alegem uh, criterii de sustenabilitate pentru biomasă, până la urmă tot se arde și ceea ce duce la eliberare în aer a particolelor fine care duc la morți uh, sau decese premature și în momentul de față de peste 400 de mii. De asemenea, um, se eliberează în aer și dioxine și um, e vorba aici și de emisiile care sunt uh, datorate autovehiculelor care transportă aceste cantități de biomasă. Nu cred că se impune o exploatare a biomasei în scopuri energetice. Um, până în 2020. În ceea ce privește criteriile de sustenabilitate, au fost uh, furnizate doar paragurile recomandate de statele membre și știm că acestea nu vor ține cont de ele. Cu titlul de exemplu, eu vreau să înțeleg ce se întâmplă atunci când nu se adoptă prevedere obligatorii precum uh, cazul uh, Enel în uh, sudul Italiei, unde se naște o centrală pentru biomasă, care ulterior arde însă petrol și astăzi din nou a fost retransformată în centrală pe biomasă, dar nu dispune de autorizările necesare. De pe cui, pe cine mai interesează acest lucru? Și lipsește de asemenea și o evaluare de impact asupra regiunii respective. Personal am făcut mai multe întrebări adresate Comisiei Europene și am primit răspunsuri complet insuficiente, dar m-am obișnuit și iată de aceea numele tuturor acelor cetățeni ai Uniunii Europene care vor în mod legitim să respire aer curat, solicit Comisiei să ne spună. Afirmați atunci când ați scris, uh, definit criteriile de sustenabilitate pentru biomasa solidă. Ați uh, făcut asta ținând cont de faptul că acest lucru nu este compatibil ci cu ciclul natural al resurselor și cu sănătatea cetățenilor. Mulțumesc, doamna Aucan. Problem here that, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Am senzația aici că chiar dacă încercăm și retlicuri cu natura, nu putem păcăli natura. Și dacă cineva spune aici că biomasa este neutră din punct de vedere a emisiilor de carbon, atunci asta este un șiretlic. Aceste lucruri trebuie contabilizate în sectorul LULUCEF și ar trebui să fie neutre. Există totuși evidențe că aceste emisii nu sunt uh, contabilizate în LULUCEF. Decline in the is not accounted for. Pentru că declinul pădurilor nu este contabilizat. De aceea această contabilitate conform LULUCEF este neclară în continuare. De aceea dorim să întrebăm că emisia dacă confirmă faptul că biomasa este în continuare tratată ca neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Și ne puteți da asigura, asigurări că criteriile de sustenabilitate vor fi bazate pe uh, neutralitatea emisiilor? Și vrem un răspuns clar în acest sens. Thank you very much, Mr. Eckhout. Mulțumesc foarte mult, domnule Lockout. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine cel mai important lucru ar fi întrebarea dacă putem uh, face o contabilizare așa cum trebuie. Este cea mai mare provocare în această privință și evident că îmi place să-l ascult pe domnul Fielner atunci când vorbește despre uh, Uh, silvicultură și mai ales atunci când face comparațiile cu combustibilii fosili. Și dacă tot îl preocupă atât de tare, atunci uh, sper că ne va susține complet atunci când vom propune uh, eliminarea subvențiilor pentru combustibilii solizi, ceea ce este foarte dificil cu grupul său. Tocmai am avut o negociere în această privință. De aceea, în acest sens, domnule Fielner, dacă putem combate împreună și pe acest front, ar fi foarte frumos. Revenind la bioenergie sau biomasă. Problema e că promovăm utilizarea acesteia fără a mă avea politici. Și dacă facem acest lucru, atunci și contabilizarea trebuie să fie corespunzătoare. Și asta este cea mai mare preocupare pe care o avem, dacă contabilizarea se face așa cum trebuie. Și asta este o competență a Uniunii. Și poate că Comisia poate să ne mai dea ceva lemuriri și cu privire la anumite studii pe care le-au realizat, pentru că în studii ale DG Energy cu privire la volumul de biomasă consumată în UE, se spune că se va ajunge la o creștere de 520 de megatone prin continuarea folosirii biomasei ca și pentru producția de energie. Și de aceea mi se pare că e important ca Comisia să facă propuneri unde să se arate cum se face contabilizarea corectă Același lucru este valabil și când vedem studii din partea Digi Mediu, unde într-adevăr se spune că va crește necesarul de butuci prin folosirea sporită a biomasei în producția de energie. Și atunci cu siguranță bilanțul de carbon va fi unul negativ. Și atunci se pune întrebarea cum ne asigurăm că ceea ce numim noi bioenergie va fi o energie cu risc scăzut. Și în acest sens avem nevoie de reguli de contabilizare foarte clare și acest lucru uh, ține în mod exclusiv de competența europeană. Dar să ne asigurăm că atunci când promovăm astfel de lucruri, să o facem așa cum trebuie, ceea ce înseamnă, așa cum spunea și doamna Auken, că nu putem continua plecând de la premisa că biomasa pentru energie este neutră din punct de vedere al bilanțului de dioxid de carbon, pentru că nu este. Mulțumesc foarte mult, doamna Piric. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește biomasa? n-am înțeles foarte bine și vă dau un exemplu. În uh, multe părți din Europa, în special în Germania, se produce foarte mult porumb pentru producția de biomasă, însă acesta trebuie transportat la distanțe destul de mari până la acele unități de uh, procesare. Micii producători nu reușesc să facă acest lucru pentru că transportul costă prea mult. În schimb, reușesc marii producători și atunci ajungem uh, la o dimensiune esențială pentru a ști cum anume continuăm această dezbatere, dar avem nevoie de informații clare în acest sens. Um, s-a mai spus că statele membre nu ar fi competente, dar produsele pot fi vândute și în afara frontierelor, pentru a vă da un exemplu de pildă. Um, când și deșeuri vin astfel transportate peste graniță și revalorificate acolo. În orice caz, aceste produse se transportă dintr-o țară în alta și atunci competența cea europeană. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Este o dezbatere este destul de ciudată. Suntem în Comisia de Mediu, unde deseori vorbim despre durabilitate, suntem mari susținători ai acesteia și iată că, dintr-o dată, atunci când e vorba de pădure, nu mai avem voie să discutăm despre așa ceva. Se pare că atunci când vorbim de păduri, durabilitatea nu mai uh, pare a fi o problemă. Eu nu cred că fondatorii Uniunii Europene au decis în mod intenționat să nu includă politica în domeniul silviculturii în achiul comunitar. În asta s-ar putea să fie altă discuție. Cred însă că este important faptul că nu discutăm actuale practici uh, la scară mică în uh, nordul Suediei sau în Austria. Nu despre asta vorbim. Problema este că cu actualele politici și poate și cu viitoarele politici facem să crească utilizarea biomasei pentru producția de energie și să vă dau doar exemplul uh, Olandei. Noi subvenționăm uh, utilizarea biomasei sub formă de uh, lemn importat din Canada, ceea ce face prin centralele noastre care înainte funcționau pe cărbune. Asta pentru a valorifica energie verde, nu? Și cu toate astea, oricum, nu avem performanțe prea bune la regenerabile. Eu cred că Asta este problema. Cred că dacă avem politici care duc la o creștere a utilizării biomasei, atunci trebuie să ne asigurăm că biomasa este și folosită într-o manieră durabilă și de aceea sunt un mare susținător a criteriilor de durabilitate pentru biomasă și această comisie întotdeauna a fost un mare susținător al acestora. Aș întreba comisia ce părere aveți despre um, arderea biomasei în uh, foste centrale care funcționau pe cărbune, care este de fapt actuala practică în multe zone? Pentru că acestea au un randament de doar 35 până la 40%, în timp ce arderea biomasei într-o centrală pentru biomasă ar fi mult mai eficientă și practic uh, am face am utilizat mai bine o resursă care oricum nu este prea răspândită. Vreau doar să știu care este părerea Comisiei cu privire la arderea biomasei în centrale pe cărbune. Mulțumesc, domnul Poț. Mulțumesc. Mie această dezbatere mi se pare destul de ciudată. Vin dintr-o țară unde există o lungă tradiție de gestiune durabilă a pădurilor. Primele legi în domeniul silviculturii datează din uh, secolul XIV. Deci de foarte, foarte mult timp. Poate că sunt uh, alte țări unde, din păcate, nu mai uh, există atâtea păduri, din nefericire. Totuși, în silvicultura nu se facă planific, nu se fac planificări doar pentru o singură perioadă legislativă, ci pentru, și nici măcar pentru 10, ci în avans pentru 100 de ani. Și de aceea recomand să fim foarte prudenți atunci când încercăm să influențăm gestiunea în domeniul uh, silvi, silvic. E bine să încercăm să reglementăm utilizarea de biomasă, la fel și importurile din state terțe, pentru a aplica strict regulile pe care le avem în Uniunea Europeană, ceea ce privește importurile din state terțe, dar aș lansa și un avertisment și anume statele membre nu ar trebui să concureze în a spune ce trebuie să fie recunoscut ca politică în domeniul schimbărilor climatice sau contribuție în domeniu și ce ar trebui inclus în criterii, că pentru că la urma urmei s-ar putea ca dezbaterea să devieze și să vedem că deșeurile circulă până la urmă dintr-o țară în alta, Uniunii Europene, unde vor fi incinerate și nu se face decât să se paseze problema mai departe. Eu cred că atunci când uh, vorbim de silvicultură, ar trebui să luăm ca exemplu uh, acele țări unde acestea se gestionează deja în mod sustenabil. Mulțumesc, doamna Petir, mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să reamintesc că recent am adoptat un raport cu privire la sursele de energie regenerabile pentru care am fost raportoare și există un aliniat în care Vorbim și despre criteriile sustenabile pentru biomasă care ar urma să fie introduse, parte componentă așadar al raportului. Și mai spunem acolo că trebuie să ținem cont de economia circulară și de politici durabile. Conform informațiilor mele, în Europa pădurile sunt uh, gestionate în mod durabil, deci nu ar trebui să ne temem să, în a le introduce, pentru că acestea ar fi aplicate și biomasei și importurilor de lemn din alte state. Eu cred că astfel am putea ajuta multe comunități locale și din uh, state terțe în a-și crește și păstra pădurile. Și vom stăvili astfel și concurența inechitabilă pe care o avem astăzi în ceea ce privește importurile pentru biomasă. Mulțumesc tuturor colegilor pentru aceste contribuții la dezbatere. Și acum Dacă nu mai sunt și alte solicitări de intervenție, vom uh, avea ocazia să ascultăm ce are de spus Comisia vis-a-vis -vis de numeroasele puncte ridicate în discuție în această după amiază. Hmm, thank you, Chair, and thank you to... Mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc doamnelor și domnilor membri ai Comisiei pentru că au ridicat în discuție în această după-amiază o gamă atât de amplă de subiecte. În această etapă pregătitoare, sigur că nu putem să vă spunem foarte multe lucruri concrete, de aceea mă voi limita la doar câteva remarce, acolo unde chiar pot să intervin cu observații. Domnule președinte, vorbeați de culturile uh, de rotație. e vorba de acele cicluri de culturi menite să sporească carbonul captat de sol, așa încât să se abordeze problemele schimbărilor climatice. Astfel de culturi pot fi, dacă nu sunt culturi alimentare, de folos în domeniul bioenergiei. Dacă ne uităm peste lista de la anexa 2 din directiva privind schimbarea indirectă, a utilizării terenurilor. Ceva mai uh, târziu în cursul acestui an vom prezenta și o politică în materie de gestionarea deșeurilor, care va reflecta și principiul uh, în cascadă și economia circulară și în care se va aborda problema eficientizării transformării în deșeuri a acestor produse. Apoi, criteriile de sustenabilitate trebuie să poată fi aplicate dacă mă refer, de exemplu, la păduri. Proprietarii de păduri poate că nu știu întotdeauna să știu ce, când se plantează copacii și ce trebuie să se întâmple de-a lungul unui ciclu de 50, 60, 70 de ani. Apoi politicile în materie de durabilitate trebuie să nu creeze discriminări între state și, din contră, trebuie să dăm noi exemplul unei, durabil, unei politici dura, a durabilității care să fie de viitor și să fie și în interesul țărilor să o respecte. Mai mulți vorbitori s-au referit la importanța unor uh, date concrete, unei contabilizări cât mai bune în domeniul utilizării terenurilor și al silviculturii. Considerăm că trebuie menținut uh, principiul neutralității carbonului atunci când uh, se recoltează biomasă, iar contabilitatea trebuie să fie cât mai solidă. Ne străduim să uh, respectăm orientările IPCC în acest domeniu. Respectăm problemele legate de subsidiaritate la care s-au referit mai mulți uh, eurodeputați în această după-amiază, iar dacă analizăm problema în contextul atingerii obiectivelor de uh, climă și energie 2020, unul dintre principiile pe care încercăm să le urmărim este acela ca statele membre să dispună de cât mai multă flexibilitate pentru a decide calea optimă pentru atingerea acestor ținte, atât în domeniul uh, construcțiilor, cât și în agricultură sau în transporturi. Deci, statele membre vor avea la dispoziție la nivel național o varietate de resurse, însă se va menține și chiar va crește utilizarea biomasei până în 2030 și tocmai de aceea trebuie să oferim garanțiile necesare atât consumatorilor cât și furnizorilor în legătură cu durabilitatea. Comisia se va asigura că politica propusă respectă problemele legate de calitatea aerului și de sănătatea umană. Arderea de biomasă poate într-adevăr să conducă la emisii care să fie dăunătoare prin particulele respective. Și în acest sens implic, uh, introducem standarde uh, pentru uh, centralele de dimensiuni medii sau pentru întreprinderile mai mari. Deci acordăm atenție și acestui lucru. Apoi s-a vorbit despre intensitatea energetică. Analizăm eficiența arderii biomasei față de arderea altor surse de energie, fiindcă nu vrem să ajungem în situația în care să se folosească resursele forestiere într-un mod ineficient. N-ar avea niciun sens să le ardem dacă ele sunt mai utile, dacă le menținem în ciclul de producție. Domnule președinte, mă voi opri deocamdată aici și rămân la dispoziția dumneavoastră dacă mai aveți întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru observații, pentru răspunsurile oferite. Cred că putem încheia discuția de la acest punct de lucru și putem trece la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Însă, cred că vom face o scurtă pauză, fiindcă nu este încă prezent raportorul. Okay, five minutes of stop. Uh for waiting the rapporteur. Luăm o pauză de 5 minute până la sosirea raportorului. Dear colleagues, we can uh, restart our meeting uh, for the last point in our agenda. Dragi colegi, ultimul punct de, la, de pe ordinea noastră de zi, vă propun să-l abordăm acum, este vorba de un schimb uh, de vederi uh, cu privire la strategia Uniunii Europene privind biodiversitatea, domnul Demesmacher. Uh, vă dau cuvântul fără să mai întârzi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În data de 2 februarie anul curent, Parlamentul European a elaborat un raport cu privire la strategia privind biodiversitatea, respectiv revizuirea acesteia, și s-a adoptat cu o foarte largă majoritate. Astfel, Parlamentul a transmis un mesaj cât se poate de clar și Comisiei și statele membre, arătând că trebuie întreprinsă măsuri imediate la cel mai înalt nivel politic pentru a se pune capăt pierderilor de biodiversitate. La data de 1 martie, împreună cu alți colegi, ne-am, aplicat, ne-am aplicat asupra reacției Comisiei la apelul Parlamentului European. Reacția Comisiei ne-a parvenit foarte târziu însă. Nu numai că a fost întârziată, a fost și extrem de vagă. În momentul de față, Comisia reflectează la modul optim de a răspunde tocmai la solicitarea Parlamentului European, așa ni s-a transmis, am încheiat citatul, deci lucrurile sunt foarte neclare în ce privește poziția comisiei. Apoi, referitor la fitness check, în comisia noastră, săptămâna trecută, am discutat de acest subiect cu domnul vicepreședinte Timmermans. Și am avut o dezbatere foarte însuflețită, cum vă îndoială vă aduceți aminte ne Am invitat uh, comisarul, am invitat pe domnul comisar să joace rolul uh, în uh, calitate de comisar pentru mediu pe marginea acestui dosar care este foarte important și pe care trebuie să-l promovăm. Apoi, Comisia Europeană își găsește în noi un partener tocmai pentru a face ceva în acest domeniu, pentru a putea revizui strategia privind de biodiversitatea așa încât ea să se și aplice. Raportul privind biodiversitatea este strategic, prin urmare este foarte importantă claritatea poziției Comisiei pe această temă pentru a vedea care e direcția pe care dorește să o urmeze. Nu mai avem timp, nu ne putem permite să mai așteptăm multă vreme. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Iar acum îi dau cuvântul domnului Linz, raportorul din umbră. Nu, îmi, îmi cer scuze, nu știam că e rândul meu deja. Nu, domnul Linz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În multe privințe sunt de acord cu spusele raportorului, chiar dacă abia am, cum am intrat în sală, dar nu este prima noastră dezbatere pe tema biodiversității și strategiilor în acest domeniu și uh, în legătură cu uh, deschiderea, redeschiderea directivei privind uh, protecția naturii, dar aș vrea ca acum Comisia să ne explice în detaliu cum a ajuns să elaboreze acest calendar și să publice abia în toamnă primele rezultate. Acum avem deja un document pe masa noastră de lucru în, în care uh, cele cinci criterii care erau prevăzute în respectiva directivă sunt îndeplinite, iar acum, în cadrul procesului REFIT, ar urma doar să constatăm că directiva uh, și-a împlinit menirea. Deci nu cred că ar trebui ca acum să mai amânăm uh, lucrurile și documentul comisiei care ar urma să fie prezentat abia în toamnă. Deci, de ce uh, și-a propus această foaie de uh, parcurs care creează până la urmă o incertitudine care se amână cu câteva luni pentru toți actorii implicați direct în acest domeniu și pentru statele membre. Deci aș dori o explicație din acest punct de vedere. Gerbandi. Mulțumesc foarte mult, domnul Gerbandi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și mulțumim Comisiei pentru prezență. Cred că mai nimerit poate ar fi să ascultăm întâi ce are de spus Comisia și apoi să reacționăm noi. Dar, în fine, câteva observații și din partea mea sunt uh, întru totul de acord cu ce spunea înaintea mea domnul Demesmacher. Ce important pentru mine este următorul lucru. În aprilie anul trecut am primit din partea Comisiei pentru Mediu un raport cu privire la situația naturii. Apoi, în tombrie, am primit o declarație din partea Comisiei în legătură cu revizuirea la jumătatea mandatului a strategiei privind biodiversitatea. Și ce se vede din aceste documente? Că nu suntem nici pe departe Uh, în um, situația de a fi atins țintele. Sunt 40 de căsuțe de umplut, numai 3 au înregistrat scăderi ale presiunilor, toate celelalte au înregistrat creșterea ale presiunii asupra ecosistemelor. Deci nici nu se pune problema să ne apropiem de atingerea țintelor, din potrivă ne îndepărtăm de ele. De la momentul la care Comisia și-a elaborat, și elaborat propriul document pe acest uh, subiect, în octombrie anul trecut, m-aș fi așteptat ca Comisia să pună cap la cap un fel de strategie de criză, să schimbe tendința aceasta. Săptămâna trecută, când am vorbit despre acest subiect uh, cu domnul vicepreședinte Timmermans, a fost perfect de acord cu această analiză a situației și s-a angajat să vină rapid cu propuneri pentru a aborda problema aceasta. Așadar, iată care e întrebarea mea pentru comisie. Când? Mâine? Poi mâine? Poate săptămâna viitoare ne-am putea aștepta din partea Comisiei să înainteze propuneri cu privire la agricultură, vânătoare, vă rog, tot ce mai este necesar pentru a salva această strategie pentru biodiversitate și pentru a ne permite să atingem țintele stabilite pentru 2020, fiindcă dacă nimic nu facem, nicăieri nu ajunge. Mulțumesc foarte mult, doamna Hogan. <laughs> Denne gang vil jeg igen tale, tale dansk og opfordre. Am să mă exprim în uh, limba maternă, în daneză, și îi încurajez și pe prietenii mei olandezi să vorbească în limba lor maternă, în olandeză, fiindcă să știți că în căști ascult interpretare în olandeză de foarte bună calitate din olandeză. Trebuie să fim uh, foarte atenți Pentru că domnul Timmermans vrea uneori să dea impresia că este foarte ecologic, să spunem așa, că e un ecologist convins. Săptămâna trecută a venit și ne-a spus că susține obiectivele și că e de acord cu noi. Și că trebuie promovate măsuri ca să facem progrese. Asta am înțeles eu din ce ne-a spus domnul vicepreședinte și am fost foarte încântați că ne-am înțeles cu dumnealui și am înțeles și mesajul pe care a părut că vrea să ne-l transmită. Și astăzi aflăm de la Consiliul pentru Mediu că, din contră, domnul Timmermans acolo a spus nu. Și asta pe mine mă îngrijorează. Înțeleg că domnul Timmermans a spus, dacă ceva nu e stricat, nu încercați să reparați. Eu aș vrea să înțeleg care este mesajul clar din partea Comisiei. Mergem mai departe, ne ținem de promisiunile domnului uh, vicepreședinte sau ne folosim de problema refugiaților ca să ne ascundem după degete. Sigur că ar fi minunat să se elaboreze strategii cu adevărat necesare, care să poată fi puse în aplicare în mod transparent, așa încât să putem vedea unde apar probleme la punerea în aplicare a directivelor privind natura. Așteptările cetățenilor europeni sunt foarte mari și ar fi binevenită o protecție a naturii prin intermediul unor instrumente legislative, cum ar fi directivele de care vorbim. Deci cred că în, aceste, în acest dosar ar trebui să facem progrese. Ar trebui de asemenea să le oferim cetățenilor posibilitatea de a participa la deciziile acestea. Convenția de la Arhus despre participarea cetățenilor este extrem de importantă. În Comisia PETI am uh, auzit astăzi vorbindu-se de această convenție, dar în realitate ea nu e nicăieri pusă în aplicare așa cum se cuvine. Deci, iată un exemplu. Dacă acum Comisia ne va trimite o comunicare, vom putea să ne folosim de instrumentele puse la dispoziție de Convenția de la Arhus, permitând cetățenilor care se ocupă de problemele de mediu să se implice la rândul lor, ceea ce ne-ar permite să facem progrese importante. Sunt atâtea situații în care cetățenii acuză Uniunea Europeană că e prea departe de ei, că nu e suficient de democratică și așa mai departe. E o ocazie să le arătăm că nu e așa. Și asta ar fi în interesul tuturor. Așa cum s-a mai spus de câteva ori, aceste măsuri sunt necesare pentru a ne atinge țintele privind biodiversitatea. Trebuie făcuți pași înainte, nu ne mai putem permite să facem pași înapoi. Și văd că intră în sală și Karl-Heinz Florenz, care susține participarea cetățenilor. Deci, iată, eu consider că aceștia ar trebui să aibă posibilitatea de a participa și sunt convinsă că el se va asigura că ei vor dispune de instrumentele optime, așa încât să putem contribui la construirea unei Europe verzi. Mulțumesc foarte mult, domnul Poț. Mulțumesc, domnule președinte. Am în față revizuirea la jumătatea mandatului, uh, documentul pe care l-a elaborat Comisia Europeană privitor la strategia privind biodiversitatea. Găsesc aici termeni cum ar fi progres insuficient, progres insuficient, progres nesemnificativ, insuficient, nesemnificativ, insuficient. Singurul comentariu pozitiv se leagă de ținta 5, ajută la uh, combaterea speciilor invazive Uh, alogene. Deci, trebuie să-i comunic comisiei că nu sunteți uh, într-o situație adecvată în ce privește punerea în aplicare. Nu există acte delegate cu privire la evaluarea de risc, nici o listă eficientă cu privire la speciile alogene invazive. Încercarea de a introduce anumite specii pe această listă, specii folosite ca animale de companie, sau animale domestice. Sau vreți să puneți pe lista aceasta a acestor animale bizonul american. Deci treceți pe lista uh, speciilor alogene invazive, periculoase pentru un, Uniunea Europeană, bizonul american. Sau o altă specie care trăiește numai pe o insuliță de undeva din Pacific și unde părerile oamenilor de știință sunt extrem de împărțite. Taberele sunt egale, pro și contra caracterului periculos a acestei specii. A ținut seama de obiecția Parlamentului European cu privire la actul de punere în aplicare, dar aveți o rezoluție negativă a Consiliului. Deci nu vă supărați, dragi prieteni, nu aveți nimic și mulțumită Comisiei, încă o dată, Uniunea Europeană va înregistra un eșec răsunător în ce privește atingerea țintelor privind biodiversitatea pentru 2020. Mulțumesc, doamna Șelie Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, chiar în această sală, am discutat despre foarte multe lucruri și vreau am să reiau ideile prezentate atunci. Dacă am înțeles eu bine, domnul vicepreședinte Timmermans ne-a arătat foarte clar că ne va arăta ce trebuie și ce nu trebuie făcut de către Uniunea Europeană. Și eu v am declarat foarte mulțumită, fiindcă în felul acesta măcar urma să știm și noi ce anume urma să se facă la nivel european și apoi respectiv la nivel național. Ce rămâne de făcut? Raportorul ne-a spus că textul a fost adoptat de Parlament. Articolul 9, paragraful 19, Comisia este invitată să îmbunătățească orientările pentru a facilita punerea în aplicare și așa mai departe. Apoi se cere Comisiei să facă tot posibilul pentru a institui un dialog cu statele membre și cu toate părțile interesate, cu toți aceia care au o răspundere în acest domeniu, cu toți agenții economici din domeniu pentru a ajunge la o soluție. Eu știu foarte bine că sunt țări care până acum n-au făcut aproape nimic în domeniul acesta. Nu este cazul țării mele. Din contră, noi am făcut foarte multe lucruri. Provinciile din nordul țărilor de jos însă ar dori să știe care este poziția comisiei, ce trebuie ele să facă și ce își propune să facă comisia. Mulțumesc, domnul Florence. Äh, also ich habe heute nicht vor. Astăzi nu am de gând să mă mai plâng pentru că am făcut-o de suficiente ori în legătură cu reglementările europene. Dar definirea și managementului speciilor invazive este deosebit de dificil de realizat. Deci, uh, dacă numărăm și bizonul american uh, printre speciile invazive în Europa sau nu, bun, putem glumi uh, pe tema asta. Dar știți câte specii invazive ajung pe vapoare până în Hamburg. O apreciez foarte mult și pe colega Augen, dar vreau să vă spun un singur lucru. Dacă există un instrument nedemocratic, atunci acest instrument este Convenția de la Arhus. Pentru că au existat diversi experți și miniștri ai mediului unul foarte simpatic chiar din țara dumneavoastră, care, fără niciun fel de acoperire și susținere parlamentară pe plan național, au luat niște decizii, iar acum spun, da, Convenția de la Arhus prevede anumite lucruri care trebuie să fie aplicate, deși această convenție niciodată nu a beneficiat de o susținere parlamentară. Întâi trebuie să organizăm o dezbatere parlamentară pe marginea acestei convenții, abia după aceea putem să deschidem o filă nouă și să discutăm. Deci, ă, este nevoie de o consultare ă, la nivel parlamentar. Nu s-a discutat nici în Danemarca, nici la mine acasă. Mulțumesc. Domnul Dantin. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Eu cred că în ce privește acceptanța uh, Europei la nivelul cetățenilor uh, este uh, pusă acum sub semnul întrebării și acest subiect a stârnit dezbateri în toate țările noastre. Pentru că, de fapt, aici suntem acuzați că Europa încearcă să reglementeze lucruri care, de fapt, trebuie să fie uh, reglementate în baza subsidiarității. Deci, uh, eu cred că uh, și textele și documentele de aplicare care sunt elaborate de către comisie trebuie să permită celor din administrația locală să ia decizii specifice. Eu vă dau un singur exemplu în legătură cu o specie protejată, pentru că se află în atenția noastră. Este vorba despre lup. Cifrele pentru Franța în anul 2015. Am consacrat 15 milioane de euro din credite europene pentru protecția uh, uh, ovinelor și dacă ne gândim la situația în care ne aflăm astăzi în căutarea de credite uh, pentru uh, a putea să ne îndeplinim obiectivele prioritare, eu cred că uh, Europa nu are o imagine realistă în această politică. Mulțumesc, Domnul doamna Copă. Nu, foarte pe scurt vreau să-i spun lui Karl Heinz că în 2006 Parlamentul European a adoptat un raport în care am implementat convenția de la Arhus și eu am fost raportoare din umbră, am avut dezbateri la toate nivelurile și toate statele membre au implementat această uh, decizie foarte democratică și a fost discutată pe plan democratic și implementată dar uh, nu este uh, foarte uh, des folosită. Deci, ne acuzați acum de lipsă de transparență la, cu 5 minute înainte de închiderea ședinței. Nu. A fost o discuție eh, eh, pe marginea acestei convenții de la Arhus, care s-a bazat pe o implicare a cetățenilor. Bun. Eu v-aș ruga să nu continuăm aici eh, conflictul între noi. Mai bine ascultăm care este poziția Comisiei domnul Delgado Rosa uh, este invitat să uh, răspundă la întrebările adresate de către colegi. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule raportor, vă mulțumesc pentru această invitație care demonstrează că Parlamentul este hotărât să joace un rol important în protejarea uh, naturii și mm, pentru atingerea obiectivelor pentru 2020. Insistă și asupra uh, activității pe care a desfășurat-o Comisia privind uh, revizuirea la jumătate de mandat uh, a acestui dosar, dar se insistă și asupra rolului pe care Parlamentul poate să-l joace în acest uh, proces. În ce privește acest uh, fitness check privind directiva pentru protejarea naturii, um, noi am întreprins, după cum știți, analize uh, și în cadrul directivei cadru și pentru protecția uh, păsărilor și Raportul va fi uh, disponibil uh, în același timp cu documentul pe care îl elaborează echipa noastră de specialiști. Noi în toamnă ne propunem să prezentăm rezultatul acestui fitness check, dar noi nu ne oprim activitatea, noi monitorizăm în continuare implementarea directivei privind protecția naturii și conservarea și utilizarea durabilă a tuturor zonelor uh, care intră în programul Natura 2000. Deci, um, noi uh, ne-am propus să acționăm atunci când constatăm că există încălcări și săptămâna trecută am declanșat o asemenea procedură de încălcare a legislației europene. De asemenea, revizuim uh, și politica de ecologizare și uh, dorim să sporim eficiența măsurilor de greening. În același timp să încercăm să eliberăm pe fermieri de poveri birocratice inutile, să simplificăm prevederile de uh, ecologizare. De asemenea, studiem posibilitatea uh, creștelor, uh, creșterii zonelor ecologice uh, Eh, de la 5% la 8%. Eh, Evaluăm aceste eh, regiuni care se află în atenția noastră, cele pe care le numim focus area, și în ce privește protejarea ecosistemelor marine, de asemenea, analizăm directiva privind protecția zonei marine Progresăm de asemenea în alte domenii care sunt menite să protejeze biodiversitatea pentru elaborarea unei infrastructuri verzi și, de asemenea, pentru protejarea ecosistemelor în cadrul programului Natura 2000. Și prima listă a speciilor invazive, probabil că va fi adoptată recent și Comisia de asemenea va continua analize de risc în ce privește impactul speciilor uh, alogene asupra uh, speciilor indigene. Vom încerca o abordare sistematică, vom folosi analizele de risc, ținând seama și de regulamentele privind speciile alogene. Vom face și analize post-risc și vom stabili criterii pentru lista uh, speciilor alogene uh, pentru a completa lista inițială. Pentru că chiar dacă uh, Studiile de uh, risc uh, efectuate până acum au corespuns criteriile, poate că am ajuns la uh, concluzii în noi. Deci, vom ține seama de problematica legată de aceste specii invazive și urmează ca în momentul în care lista va fi adaptată să o completăm în baza rezultatelor recente. În ce privește planul de acțiune eh, privind traficarea speciilor sălbatice, avem discuții în legătură cu respectarea obiectivelor eh, durabile de dezvoltare conform eh, planului Națiunilor Unite. Dar pentru a atinge aceste obiective trebuie să fim susținuți de uh, inițiative uh, ample, inclusiv accesul la uh, instanță, trebuie să ne gândim și la uh, costuri. Um, există o inițiativă din acest punct de vedere care se numește Access to Justice, și eu cred că statele membre vor trebui să poată beneficia de acest proiect. Iar în ce privește revizuirea directivei privind protecția mediului înconjurător, vom ține seamă și de comunicările adoptate lunile trecute, pentru că va trebui să încercăm să înlăturăm lacunele existente încă în toate regulamentele privind menținerea, um, păstrarea biodiversității. Și ținem seama și de factori cum sunt poluarea aerului, poluarea apei, alte riscuri. Vor exista discuții strategice cu Consiliul pentru Mediu și cu toți specialiștii implicați. Vom analiza solicitările pentru elaborarea unei legislații specifice, acțiunea coordonatorilor în acest domeniu. Suntem dispuși să discutăm cu reprezentanții Parlamentului și tuturor actorilor direct interesați în îmbunătățirea cadrului legislativ. Mulțumesc! Doriți să completați? ceva. Ik, wil, ik wens er niet aan toe te, toe te voegen, maar zo langzamerhand wil ik... Da, nu voiam să adaug ceva în mod deosebit, ci doream să primesc un răspuns la întrebarea mea din partea comisiei. Am adresat această întrebare nu odată, nici de două și nici doar de trei ori, ci de nenumărate ori. Aplicarea liniilor directoare și amendarea paragrafului 49-63 este a ena oară când uh, comisia nu-mi răspunde la această încălcare, însă eu nu știu ce trebuie să facă provincia mea. Dacă nu face ce trebuie, pe urmă să demareze o procedură de încălcare a dreptului uh, comunitar. Vă rog foarte mult să-mi răspundeți. I'm not sure if I understood... Nu știu dacă am înțeles corect dacă este vorba despre implementarea programului Natura 2000 sau de niște linii directoare specifice. Am spus că la implementare colaborăm cu statele membre și mai ales uh, pentru implementarea rapoartelor privind mediul înconjurător. Deci noi colaborăm cu statele membre la implementare. Nu știu dacă v-ați uh, referit la un element specific legat de implementare. De concrete vraag van mijn kant is... Întrebarea mea concretă era următoarea. Se dorește trebuie să se lucreze la aplicarea unor, la elaborarea unor linii directoare. În Olanda noi avem provincii care au făcut foarte multe lucruri în acest domeniu. Or, uh, Comisia nu ne spune foarte clar ce vrea de la noi. Noi am făcut atâta și nu știm ce mai trebuie să facem. V-am tot ascultat, dar am vrea, aș vrea să știu mai clar ce anume trebuie să facem, pentru că dacă nu spuneți dumneavoastră clar, nici eu nu le pot transmite celor din provinciile mele clar. Sei. Eu cred că până în clipa de față Comisia a furnizat niște linii directoare în, în, un drumar în legătură cu această legislație, dar și în legătură cu uh, compatibilizarea unor activități economice în uh, concordanță cu legislația existentă. Iar uh, în momentul în care vom avea rezultatele acestui fitness check, cred că vom intra în acțiune și vom elabora un nou îndrumar. Dar în clipa de față pot să spun că da, eu cred că aceste linii directoare sunt importante și le vom dezvolta dacă descoperim că sunt necesare. Mulțumesc, chiar pentru concluzia discuției noastre, raportorul nostru, domnul Demesmaker. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Evident, rezultatul uh, va avea loc în uh, octombrie. Acum uh, ne-ați oferit o sinteză, dar rămâne întrebarea mea. De ce această întârziere și amânare din partea Comisiei e vorba de criza refugiaților. Știm că este o misiune uriașă și poate că nu a fost suficient timp la dispoziție pentru elaborarea unui document de lucru, dar mi se pare totuși o scuză neplauzibilă. Care este adevăratul motiv al uh, acestei tergiversări. Știm că există obstacole, am primit semnale și din partea statelor membre, dar și din partea Comisiei, cum că se dorește realizarea de progrese. Și această directivă Fit for Purpose trebuie să avanseze, dar iată că totuși e blocată. Există o largă susținere a acestei directive despre natură și nu înțeleg de ce Comisia amână acum pentru octombrie-noiembrie. Parlamentul va juca un rol central în ceea ce privește gestiunea capitalului natural. Am făcut-o în trecut și vom continua să o facem. Mulțumesc foarte mult. Vă doriți un răspuns din partea Comisiei? Vă rog. Mulțumesc și pentru întrebare. Eu cred că pot să explic o chestiune. O anumită chestiune este acest fitness check și concluziile la care se va ajunge, dar uh, vă spuneam că vrem să venim și cu un follow-up în privința acestor acțiuni și în a stabili aceste măsuri, în continuarea acestui fitness check, va trebui să mai reflectăm. Asta vrem să facem în, până în toamnă, să venim și cu măsurile care se impun apoi ulterior. Bun, putem finaliza dezbaterea noastră aici. Vă reamintesc doar că următoarea reuniune a Comisiei ENVI va avea loc pe 11 iulie. Vă mulțumesc uh, pentru prezență astăzi.